importante legislației în vigoare. O procedură centralizată pentru aprobarea alimentelor noi care integrează procesul de autorizare, menținând în același timp securitatea alimentară, o definiție a nanomaterialelor și obligația de aprobare înainte de punerea pe piață, precum și necesitatea etichetării pentru toate ingredientele care conțin nanomaterial. O procedură simplificată aplicabilă alimentelor tradiționale din țările terțe și nevoia pentru ca și nevoia ca operatorii comerciali uh, să uh, comunice datele și informațiile științifice uh, în momentul în care recurg la teste pe animale tocmai pentru a, limita, uh, acest, a le limita. Aceste îmbunătățiri vor contribui la uh, acțiunile de inovație, facilitând uh, punerea pe piață a unor noi alimente fără a compromite securitatea, siguranța. Cred că este nevoie de toată atenția necesară pentru a obține aceste îmbunătățiri. Ca urmare, sper că putem profita de uh, aceste negocieri pentru a face propuneri din acest punct de vedere cât mai curând stimați membri, incapacitatea de a eh, aduce la bun sfârșit acest proces eh, vine în urma unor luni de negocieri. Totuși, Comisia continuă să fie angajată în acest domeniu și va avea un raport în conformitate cu raportul de monitorizare. S-a propus o suspendare temporară pe cinci ani a tehnicii de clonare în Uniunea Europeană. Uh, precum și a comercializării de alimente provenite din uh, animalele clonate și de asemenea o restricție a importului uh, de material seminal și embrionar. Este foarte clar pentru mine că în ceea ce privește clonarea, din toate punctele de vedere, trebuie să ajungem la un acord care poate fi implementat și care să fie bine justificat și bine proporționat. Comisia uh, este pregătită să facă o propunere completă după efectuarea analizei de impact. Stimați membri, am apreciat uh, colaborarea cu domnul Pitela și cu președinția. Trebuie să continuăm să cooperăm și în etapele următoare și sunt gata să discut cu dumneavoastră și cu Consiliul pe marginea unor scenarii posibile pentru abordarea acestor teme extrem de importante și pentru a ajunge la un acord care să, uh, la un proces care să garanteze un rezultat pozitiv. Astfel, având această reflexie colectivă, putem uh, obține succesul în, din ambele puncte de vedere. Mulțumesc, domnule comisar, doamna președintă. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor, doamna Ayuso, două minute PPE. Señora președintă, Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, ceea ce aș dori eu să fac este să mulțumesc doamnei Liotaj, președinției ungare și domnului Dali și echipei sale pentru eforturile pe care le-au făcut. Însă, din păcate, acest regulament atât de important și atât de necesar nu a ajuns la bun sfârșit. Și asta din cauza unei exigențe în ceea ce privește etichetarea, care se meargă mai departe decât uh, posibilitățile reale. E adevărat că e o temă pasionantă și foarte mediatizată, dar poate că am depășit pragmatismul și uh, rațiunea în acest dosar am avut posibilitatea să facem un pas înainte. Ce ne dorim noi? Cerem uh, industriei să uh, funcționeze în continuare cu o legislație depășită sau ne dorim să avem inovație în Uniunea Europeană? Nu putem să cerem uh, industriei să asume uh, un costuri birocratice deosebite, mult prea mari. Nu putem să uh, avem o legislație asupra unui punct pe care ulterior nu vom putea implementa, pentru că altfel am înșelat consumatorul. Și insist, e păcat faptul că nu am ajuns la un acord, pentru că acest regulament nu numai se referă la clonare și la descendenții animalelor clonate, ci se referă și la multe alte puncte. Alimentele care provin din țări terțe, și uh, multe alte puncte asupra cărora se putea ajunge la un acord. Puncte importante pentru consumatori, pentru industria alimentară, nu numai din punct de vedere al pieței interne, ci și din punct de vedere sanitar și din punct de vedere al inovației. Și este o temă foarte complexă și nu ne putem mulțumi doar cu schimbarea câtorva aliniate într-o nouă propunere. De aceea cerem Comisiei să prezinte o nouă propunere legislativă separată care să poată să reglementeze toate aceste aspecte legate de clonare și să se bazeze această nouă propunere pe siguranța alimentară și pe datele științifice. Și am în vedere că domnul Dali s-a angajat de mai multe ori în fața Parlamentului să facă această nouă propunere, eu am încredere că până la urmă Comisia ne va trimite acest document cât mai repede posibil posibil. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc doamna Iuso și acum numele socialiștilor domnul Joe Linen, în minut 30. Domnule președinte, doamna, domnule comisar, domnilor și domnilor, am uh, participat la multe negocieri aici la Parlament, însă această procedură de conciliere de seara de la 7 până dimineața la 7, deci aceste 12 ore, îmi vor rămâne multă vreme în minte, pentru că a fost uh, un act de o calitate deosebită și, din păcate, uh, am venit de pe două planete străine Parlamentul era cât se poate de clar, uh, interesele consumatorilor, al cetățenilor Uniunii Europene erau în prim plan pentru el, iar ceilalți uh, aveau uh, în vedere interesele industriei de carne și al celei agricole. Și din cauza acestor divergențe nu am reușit să ajungem la un numitor comun. Este păcat pentru că acum ne confruntăm cu o uh, lipsă în această legislație care trebuie să fie acoperită cât mai rapid. Cred că am fost cât se poate de clari. Domnul Pitela, în calitate de președinte, doamna raportor și întreaga echipă au uh, urmat aceeași linie. Acum trebuie să facem următorul pas. Trebuie să acoperim acest deficit și cred, domnule comisar Dali, că trebuie să veniți cu două propuneri. O propunere pentru alimentele noi, vis-a-vis de care am căzut oarecum de acord, vorbim aici de nanomateriale, despre um, procedura centralizată de autorizare în ceea ce privește importurile din țări terțe și, în al doilea rând, vorbim despre clonare. Am auzit tot ce aveți de spus pe această direcție. Noi nu dorim să avem aceste produse pe piața europeană sau cel puțin dorim să fie etichetate în mod corespunzător pentru ca cetățenii să ai, poată să facă propriile alegeri. Aceasta este dorința Parlamentului și sperăm să veniți în curând cu o propunere. Mulțumesc, domnule Leinen. Acum dau cuvântul din partea liberalilor, doamnei Lepaj, două minute. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să o felicit pe doamna Liotar, pe domnul Pitela, pe domnul Leinen și pe întreaga echipă de negociere. Mulțumită lor avem o poziție extrem de bine închegată și așa a și fost de-a lungul acestui lung trilog. Cred că este singurul aspect pozitiv al acestui dosar și anume faptul că Parlamentul European a fost unit în apărarea interesului public și a intereselor consumatorilor. Sunt uh, convinsă că trebuie să progresăm și că nu trebuie să căutăm responsabilități, însă astea sunt faptele și în momentul în care am ajuns la o negociere în care Parlamentul lăsase foarte mult de la el, e bine, tot ni se cerea prea mult. Ca și când ar trebui să ne întrebăm dacă trebuie sau nu etichetate niște produse care sunt vândute pe piața europeană uh, când libera alegere a consumatorului este un principiu fundamental al dreptului european. Ceea ce s-a întâmplat este inacceptabil și ceea ce ni s-a spus nu au fost decât niște pretexte false, pretexte false juridice, pentru că nu e vorba aici de, o, de un război comercial, nu e vorba de încălcarea uh, com, uh, valorilor comerțului, ci este vorba despre altceva. Se poate eticheta, se poate face o trasabilitate, însă nu s-a dorit acest lucru, așa cum a spus și Joe Linen, s-a pus accentul pe alte interese și nu pe cele ale consumatorilor. Trebuie însă să progresăm și asta cât mai repede, pentru că această problemă a clonării este un element pe care îl utilizează toți cei care doresc să pună sub semnul întrebării instituțiile europene. Este un argument care slăbește încrederea în instituțiile noastre, este un argument care slăbește încrederea încrederea în alimentele care circulă pe piața europeană. De aceea este urgent să luăm o poziție clară și rapidă pentru interzicerea, așa cum doresc cetățenii și consumatorii europeni, e bine, interzicerea comercializării uh, cărnii uh, din animale clonate și din descendenții acestora. Doamna Președintă, acum are cuvântul uh, domnul Stevenson în numele conservatorilor și reformiștilor. Un minut. Doamna președinte, după doi ani de muncă grea pe marginea acestui regulament uh, privitor la alimentele noi, iată că s-a ajuns la un eșec pentru că nu s-a putut găsi un acord. Eu am, am avertizat Uh, uh, asupra faptului că dacă, nu vom, dacă ne vom încăpățâna, nu vom ajunge decât la o situație de dezastru. Și iată că acolo am ajuns. S-a pierdut foarte mult timp, s-a pierdut, uh, s-au pierdut toate beneficiile pe care le-am fi putut avea de pe urma acestei reglementări referitoare la alimentele noi. Și cu siguranță că putem găsi câteva lipsuri în lanțul de reglementare, în procesul de reglementare, dar cred că mai degrabă ar trebui să spunem că unii din negociatori nu erau gata să negocieze. Și dacă dacă Parlamentul n-ar fi fost atât de inflexibil, poate că am fi avut o șansă. Însă acum, iată, uh, trebuie să ne amintim ce s-a întâmplat uh, în 1997. De uh, legislația de atunci este acum total depășită și Parlamentul European trebuie să demonstreze că este un corp legislativ responsabil, puternic, cu capul pe umeri. Însă nu știu dacă a reușit să treacă acest test. Acum Comisia trebuie să meargă mai departe, să pregătească un nou, o nouă propunere și să ne o înainte înainteze și sper că deputații europeni vor învăța din greșelile lor și își vor da seama că până la urmă popoarele europene sunt cele care vor suferi. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum în numele verzilor, domnul Bart Stas. Mulțumesc, doamnă președinte. Joe Leinen a spus uh, ceea ce a spus foarte corect. Este un subiect care se găsește la mijlocul intereselor. Pe de o parte este vorba despre interesul consumatorilor, pe de altă parte despre interesul celor din industria de carne și industria agricolă. Iar noi împreună cu raportoarea ne-am străduit să uh, ajungem la un compromis și vreau să felicit pe raportoare pentru munca sa. Am fost dispuși să ajungem la un consens, să facem compromisuri, însă niciodată nu a fost suficient. Uh, existat puțină flexibilitate din partea Consiliului. Dar nici ceea ce a făcut Comisia nu m-a mulțumit, pentru că și colegul de Hucht a discutat cu uh, această comisie. Au uh, fost exprimate tot felul de amenințări, de argumente, însă știm că aceste argumente nu au nicio importanță. Iar domnul Lepaj a spus clar acest lucru. S-a pierdut foarte mult timp iar acum trebuie să solicităm Comisia să accelereze modul în care acționează și să vină cu o propunere rapidă referitoare la alimentele noi. Știm uh, unde s-a ajuns. A existat aproape un consens, dar iată că acum trebuie să existe o nouă propunere referitoare la um, animalele clonate și la descendenți. Aș vrea ca totul să fie cât mai rapid. Nu vreau să mai așteptăm până la uh, Um, un alt moment uh, care să fie foarte departe în timp. Nu trebuie să ajungem la sfârșitul mandatului ca să se ajungă la un nou regulament. Noi am negociat la cea de-a doua lectură, iar acest Parlament trebuie să poată încheia acest subiect. Mulțumesc. Acum, uh, din partea GUE, două minute, doamna Lotach. Wel, ik wil allereerst al mijn... Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor colegilor din Parlament și din cadrul delegației pentru sprijinul unanim pe care mi l-au acordat până la sfârșitul negocierilor. Am o deosebită admirație și pentru doamna ambasador a Ungariei, care a făcut tot ce a putut, cu adevărat, de altfel și domnul Dali. Nu, într-adevăr, nu am ajuns la un acord, însă consumatorul poate să primească uh, produse clonate, deși 77% din consumatorii europeni nu doresc acest lucru. O interdicție a produselor din animalele clonate este numai una simbolică și avem nevoie și de o interdicție a produselor provenite din descendenții animalelor clonate. Consiliul și Comisia au lăsat mereu să se înțeleagă că o interdicție a descendenților nu ar fi posibilă din cauza regulilor OMC. Domnul de Gucht a spus însă că s-ar declanșa un adevărat război comercial dacă am face asta și am fost foarte surprinsă în momentul în care am, primis un docu- am primit un document confidențial al Consiliului în care se spune foarte clar, un document de la uh, Serviciul Juridic al Consiliului de Ministri, în care se spune foarte clar că interdicția Um, produselor din, provenite de la descendența ai animalelor clonate este un argument care poate fi susținut chiar și în contextul regulilor fixate de OMC. Și se spune acolo că această interdicție ar putea fi uh, posibilă în uh, interesul consumatorilor, pentru protecția drepturilor consumatorilor. Și atunci mă întreb dacă statele membre au, uh, dacă membrii delegației au primit această, um, uh, acest document și dacă argumentul uh, războiului comercial a fost singurul care Uh, a împiedicat uh, ajungerea la un consens. Dacă negociatorii din statele membre nu au avut acces la acest document, e bine, acest lucru mi se pare scandalos, pentru că uh, s-au utilizat argumente false. Domnule Dali, consumatorii europeni așteaptă o acțiune din partea dumneavoastră. E nevoie de cooperare, sunt dispusă să vă ofer această cooperare și voi transmise voi transmite acest document Consiliului. Doamna președinte, știind că sunteți raportoare, am, am dorit să uh, vă las să vă încheiați uh, intervenția. Doamnă Lepaj, e bine, ce a spus doamna Liotar este incredibil. Ca urmare, doresc să întăresc uh, întrebarea pe care a adresat-o dumneaei. Sunt cu adevărat surprinsă și întreb uh, Consiliul dacă este adevărat, pentru că este inadmisibil ca timp de săptămâni în șir să ni se spună că vom uh, ajunge în război cu MC-ul. Domnul de Guc ne-a spus că nu o să mai putem să mai vindem nimic în momentul în care vom lua această decizie când din potrivă, un, serviciul juridic spunea exact contrariul. Este o problemă majoră. Deci reamintesc că această întrebare se adresează în principiu interlocutorului și anume uh, doamnei raportoare, dar sigur că domnul comisar este invitat și el să-și spună părerea. Și dau acum cuvântul domnului Rossi, un minut. Sì, grazie Presidente, grazie colleghi. Io credo che... Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Consiliul s-a depășit pe sine însuși Însă nu trebuie să uităm că cei care sunt aleși în mod direct de către cetățeni sunt cei care reprezintă acești cetățeni. Iar Parlamentul, în comisie parlamentară, în plenară, a insistat și a spus că această uh, carne din, din uh, animale clonate nu este bun, bună pentru sănătate. E bine, Consiliul trebuia să accepte acest lucru. Pentru că acum vorbim nu de o alegere care ar putea fi negativă pentru întreprinderi, ci de un nivel de răspundere în sânul Consiliului am fi putut avea un acord cu o majoritate largă dacă Consiliul n-ar fi blocat totul. Pe de o parte, Consiliul spune că trebuie să liberalizăm absolut tot ce mișcă și pe de altă parte, Consiliul afirmă că uh, nu putem uh, uh, liberaliza totul. Luați exemplu textilelor și ni se spune că uh, se refuză, spre exemplu, uh, menționarea anumitor uh, informații pe etichetele produselor alimentare. E bine, mulțumesc, domnule Pitela, pentru că ați apărat onoarea Parlamentului, onoarea deputaților. Vă mulțumesc pentru faptul că ați refuzat o astfel de propunere care nu era altceva decât un șantaj din partea Consiliului. Mulțumesc, doamnei raportor, mulțumesc colegilor, tuturor celor care au avut curajul să nu dea înapoi asupra unui punct care, din punctul nostru de vedere, este absolut util pentru cetățeni. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum dau cuvântul celorlalți oratori, mai întâi domnul Lize. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă a Consiliului, domnule comisar Giandali, dragi colegi și dragi colegi. Suntem cu toții dezamăgiți, asta este clar, Însă, cred că răspunderea nu a ținut de delegația care a mers la negocieri din partea Parlamentului European. Și cred că comisarul prezent și doamna ministru prezentă nu poartă nici ei răspunderea, pentru că au fost alte părți ale Consiliului și ale Comisiei care încă dinainte au uh, ascultat de anumite state terțe și nu au uh, adus în discuție anumite aspecte care ar fi trebuit să fie discutate. Domnul de Hüft sau reprezentanți ai altor ministere economice, de exemplu reprezentantul Germaniei, au prezentat scenarii de groază um, au vorbit despre tot felul de catastrofe, lucruri care însă nu erau substanțial justificate. Ieri am discutat cu reprezentanți ai uh, ambasadei uh, americane de la Berlin și ei au venit la Strasbourg pentru a discuta cu mine despre lucruri care vizează um, această industrie alimentară și politica în acest domeniu. Iar uh, reprezentanții americanilor nu au fost atât de convingători, au considerat că poate ar fi putut, am fi putut să găsim o soluție. Eu i-am întrebat care este părerea lor vis-a-vis -vis de acest subiect și nu am avut impresia că nu am fi putut găsi un acord cu americanii dacă am fi vrut acest lucru. Iar ceea ce m-a surprins în mod deosebit a fost faptul că am primit de la americani acest text. O listă referitoare la uh, marcarea, la numirea originii în Statele Unite. Aici este vorba despre, să spunem, carnea tocată din hamburgeri. În Statele Unite trebuie să se specifice pe etichetă de unde provine această carne tocată din hamburgeri. Cum putem să vorbim aici despre un război comercial dacă până și în Statele Unite există această etichetare? Deci rog Comisia să țină cont de acest element pentru a veni cu o nouă propunere, pentru că noi trebuie să facem acest lucru și trebuie să ne impunem și în fața țărilor terțe. Mulțumesc, domnule Lize. Dau acum cuvântul doamnei Macavan, un minut. Madam Doamnă președinte, um, a Consiliului ați vorbit despre uh, nevoia de a nu trage pe nimeni la răspundere, dar cred că trebuie să fim cinstiți. Da, suntem de acord în ceea ce privește interdicția clonării, dar nu ne putem uh, asigura că acest lucru va fi făcut și un alt Uh, o altă, un alt eșec a fost incapacitatea de a ne asigura că aceeași interdicție se, se aplică și embrioanelor și materialului seminal Domnule comisar, este adevărat că avem legislație europeană care interzice punerea pe piață a produselor de la Ah, de la foci, uh, produsele de la, mm, din uh, părul de uh, pisici și de câini. Și atunci, de ce nu putem avea o lege care să interzică uh, punerea pe piață a unor produse care provin dintr-o procedură atât de îngrozitoare cum este clonarea? Uh, nu este o problemă a OMC-ului, ci aici este o problemă de voință politică și uh, până când nu suntem capabili să avem această voință politică, Parlamentul nu va fi mulțumit. Mulțumesc, uh, doamna McAven. Acum are cuvântul doamna Rosbach, un minut. Er forordning, både Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor, domnului Liliotar, domnule raportorilor din umbră, pentru toate eforturile făcute pe marginea acestui regulament. Însă știm că acest subiect a fost un măr al discordiei timp de ani de zile. Eu vin dintr-o țară în care clonarea este interzisă, dar avem produse provenite din uh, animale clonate care intră pe piața noastră pe ușa din spate. Însă noi ce ne dorim în fond? Ne dorim transparență. Trebuie să știm exact ce anume uh, cumpărăm în momentul în care mergem la magazin. Trebuie să știm absolut tot ce uh, poate fi util. Spre exemplu, uh, organismele modificate genetic, utilizarea anumitor uh, antibiotice și așa mai departe. Consumatorii au dreptul să aibă aceste informații care se figureze în mod clar pe ambalaj, pe etichetă. Deci, dacă această etichetare se poate face pentru foarte multe alte produse, de ce nu se poate face și în acest caz? Trebuie să ne asigurăm că uh, dăm dovadă de răspundere față de uh, copii și față de toată populația europeană. Mulțumesc, până doamna președinte, domnul Hasi, un minut 30. Hyvät kollegat, uh, on todella valitettavaa, että tämä lakiesitys... Este regretabil că această propunere de regulament, de regulament nu a reușit să treacă. Sunt de acord cu colegii mei care spun că acest lucru este o consecință a faptului că Comisia și Consiliul au uh, pus accentul mai degrabă pe producția de carne din străinătate. Și acest lucru uh, duce până la urmă la suferința animalelor. Parlamentul European a ascultat vocea consumatorului european, iar majoritatea nu dorește uh, animale clonate și nici carne din, uh, deriva- derivată din animale clonate. Și cu toții vrem să a, există mai puțină suferință, nu mai multă. Parlamentul nu a fost uh, lipsit de flexibilitate. Din contră, a fost dispus să renunțe la anumite interdicții în ceea ce privește obligația de etichetare. Deci, cred că, pur și simplu, argumentele din partea Comisiei și din partea Consiliului în mare parte au fost minciuni. Iar noi suntem de părere că au fost niște minciuni bine uh, plasate și intenționate, pentru că nu se dorește găsirea unei soluții durabile dacă nu se pornește de la ideea că trebuie să ținem cont de voința consumatorilor din Europa și trebuie să le protejăm interesele, și anume că animalele nu trebuie să uh, aibă de suferit. Merci beaucoup, madame le Doamna Grostet, mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să încep cu o reflexie de ordin general. Când vorbim despre neîncrederea consumatorilor față de instituțiile europene, nu asta este subiectul, pentru că neîncrederea vine și din vina ă, persoanelor care creează neîncrederea atunci când se ocupă de interesele lor personale. Dar revenind la fondul problemei, este adevărat că aceste negocieri de la șapte seara până la șapte dimineața au dus la o dezamăgire foarte ă, profundă și este este adevărat că Comisia are o sarcină deosebit de grea, pentru că trebuie să facă noi propuneri, tocmai pentru că evoluțiile tehnice fac uh, revizuirea acestei legislații să fie indispensabilă și mă gândesc la nanomateriale. Aici lucrurile sunt cu adevărat urgente și nu putem accepta să nu existe niciun control asupra tehnicilor de clonare sau asupra alimentelor care rezultă din aceste tehnici și care ar putea fi destinate alimentației omului. Există niște principii clar și cu toții suntem de acord cu ele în cadrul acestui Parlament. Consumatorii trebuie să fie informați asupra originii animalelor, a originii produselor care rezultă din animale clonate sau descendenții acestora. Trebuie să ne asigurăm de trasabilitate și de etichetare a produselor. Nu am nicio îndoială legată de voința comisarului al Italiei de a aduce lumina asupra acestei probleme și de a aduce un răspuns tuturor întrebărilor atât de numeroase care rămân astăzi deschise. Trasabilitatea este uh, ceva obligatoriu. Consumatorul european trebuie să poată să facă o alegere în cunoștință de cauză și în calitate de legiuitor european nu ne putem permite în fața opiniei publice și în în fața opiniei publice europene, să spunem că Europa nu face nimic pentru că nu am reușit uh, să uh, cădem de acord. Domnule comisar, știu că aveți ambiția de a depăși acest blocaj instituțional la care am asistat până acum pentru a da mai multe garanții consumatorilor, dar și pentru a oferi garanții industriei agroalimentare. Nu avem foarte mult timp și este momentul să acționăm cât mai rapid posibil pentru a găsi o soluție pentru această problemă. Doamna președintă, mulțumesc. Ave, are acum cuvântul domnul Arsenis, un minut. Da. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, doamnă reprezentant a Consiliului aș, voi fi mai puțin diplomat. Domnule comisar, nimeni nu-și dorește să cumpere carne din animale clonate. Animalele clonate, știți foarte bine, sunt foarte scumpe pentru o utilizare curentă și întrebarea este următoarea. Ce se va utiliza pentru alimente? Se va utiliza carnea din descendenți și de aceea vrem să clarificăm lucrurile în ceea ce privește uh, descendenții. Dar am, mi-e teamă că negocierile nu au fost productive în acest sens, nu au fost constructive. Cum stă situația cu etichetarea? Cum putem să ajungem la o soluție comună cu Consiliul? A fost o șansă pentru noi să avem un acord și am ratat-o. Însă vă rog, acum ascultați ceea ce au de spus deputații europeni și vă rog, reveniți către noi cu o nouă propunere. Mulțumesc, domnule Arsenic, și acum domnul Schnellhardt. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Și eu consider că este un lucru regretabil faptul că negocierile au eșuat, mai ales și din cauza că mai trebuie să mai așteptăm 2 ani de zile până să um, putem să abordăm nanotehnologiile și, de asemenea, produsele din uh, țărtețe care sunt, de fapt, necunoscute în Europa. Iar adevărul este că preluarea de clone și de alimente derivate din animale clonate în, acest, uh, în această legislație s-a dovedit a fi uh, foarte dificil. Noi am discutat pe un plan despre care pot să spun că nu a fost unul demn de noi. Am discutat pur și simplu toată noaptea, nimeni n-a vrut să cedeze, iar la sfârșit totul a, uh, s-a încheiat cu un eșec este nedemn de noi, pur și simplu. Însă, vorbim aici despre multe lucruri și despre legislație. Și și la tehnica genetică am urmat aceea strategie. Această tehnică genetică nu ne-am dorit-o, iar um, randamentul a fost ridicat foarte sus. Tehnica însă s-a dezvoltat în așa fel încât au fost uh, îndeplinite și cele mai mici standarde. Iar în acest moment discutăm uh, despre interdicția um, alimentele derivate din animale clonate pentru că nu este dată protecția animalelor și în acest domeniu sunt uh, adresate solicitări. Însă vă spun că tehnica se va dezvolta astfel încât acest aspect să fie valabil. Deci uh, interdicția generală a

nu pot decât să mă alătur celor spuse de colegii mei și eu fac parte din această delegație de conciliere și cred că am epuizat toate speranțele pe care le aveam la început, am fost dezamăgiți și până la urmă am sfârșit prin a fi supărați. Reprezentăm peste 500 de milioane de cetățeni aici și conform tuturor sondajelor și tuturor studiilor care s-au făcut știm că marea majoritate, foarte mare majoritate a cetățenilor nu dorește să uh, utilizeze alimente care provin de la animale clonate sau de la descendenții acestora etichetarea de origine este numai o cerință minimă care trebuie făcută și care trebuie respectată și dacă ar fi fost acceptat acest compromis, până la urmă iar ar fi fost o formă fără fond. Cum a spus și domnul Pitela, um, E vorba de forme fără fond aici. Nu are rost să ne facem niciun fel de iluzii. Nimeni nu o să plătească 500.000 de euro ca să cumpere un taur uh, clonat și apoi uh, să-l dea la tocat ca să facă carne de hamburger. Nu putem să acceptăm acest demers de dereglementare. Și încă o dată nu facem decât să susținem o opțiune. Nu e vorba de un eșec colectiv. Da, acest uh, acord uh, a dat greș uh, în mod clar. De ce? Pentru că, din punctul nostru de vedere, credem că unele persoane cred că industria este mai importantă decât interesele cetățenilor. Interesele industriale sunt mai importante decât interesele cetățenilor și trebuie reluat tot acest proces pe noi baze și sper că voința cetățenilor va fi respectată. Mulțumesc, doamna președinte, un minut 30, doamna Morcunaite Miculenie. Ko gero, kiekvienas galim sutikti, kad viena pagrindinių modernaus pasaulio varomų. Mulțumesc, doamna președinte. Întotdeauna um, nu trebuie să uităm că informația este foarte importantă și același lucru este valabil și pentru siguranța alimentară. Sper că vom adopta noi reguli și uh, vom beneficia de informații generale în ceea ce privește alimentele noi. Și uh, din păcate, am eșuat în atingerea unui acord în ceea ce privește etichetarea alimentelor noi. Și iată că am făcut un pas înapoi. Însă, este necesar să asigurăm informații pentru cetățeni. De multe ori prezentăm argumente referitoare la posibile dificultăți pentru lumea industrială. Acesta a fost argumentul statelor membre care s-au opus propunerii noastre referitoare la informații mai bune și mai multe pentru consumatori. Deci, consumatorii nu au posibilitatea de a afla dacă laptele pe care îl cumpără provine de la animale clonate sau nu. Dar aceasta este numai o parte a poveștii. Am eșuat și în a deschide ușa pentru înaintarea celor mai uh, noi tehnologii în domeniul alimentației agricole. Sper că vom redeschide această discuție cât mai repede. Guinness, pour une minute. Trecem la procedura cash de are. Cuvântul doamna McGuinness, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Oare suntem noi așa de surprinși de faptul că n-am ajuns la un acord? Uh, punctul meu de vedere din afara negocierilor este că au existat prea multe puncte de opinii divergente în jurul mesei de discuții. Și deci, că în momentul în care s-a ajuns la eșec, la ora 7 dimineața, nu știu dacă era o idee atât de bună. Poate că am fi putut să împărțim legislația în două părți, în așa fel încât măcar o parte să reușească. Acum, în ceea ce vrește clonarea, e adevărat că un subiect sensibil și e adevărat că sunt foarte multe îngrijorări care au fost deja exprimate în Parlament. Parlament. Dar această chestiune a materialului reproducător trebuie să fie rezolvată. Trebuie să știm care sunt regulile ce se vor aplica pentru că fermierii din Europa vor să aibă acces la cele mai bune tehnologii care sunt disponibile în așa fel încât să fie cât mai productivi. Și în acest sens este datoria noastră să rezolvăm în mod satisfăcător această problemă. Acum, în ceea ce privește standardele europene uh, și standardele întregii lumi. Ei bine, noi în Uniunea Europeană trebuie să ne punem întrebarea. Suntem atât de clari în ceea ce privește importurile noastre, precum suntem de clari în ceea ce privește producția internă? Iată, deci, o chestiune care de asemenea trebuie să fie rezolvată. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Kadenbach. Sehr geehrte Frau Präsident. Stimate doamnă președinte. Zuerst einmal dem Herrn Kommissar ein Dankeschön. Stimate doamnă Domnule comisar, domnule președinte, este foarte important să uh, intervenim în domeniul prevenției și la asta m-aș fi așteptat și în contextul uh, acesta al materialului clonat. Am uh, petrecut împreună niște ore cât se poate de intense. Și eu consider că sunt o reprezentantă a europenilor care și-au exprimat foarte clar poziția și și-au dorit ca Parlamentul să exprimă acest punct de vedere. Noi, împreună cu 500 de milioane de europeni, am dorit o etichetare clară. Aceasta trebuia să fie o soluție minimă, pentru că, de fapt, ne-am fi dorit cu toții o interdicție a uh, animalelor clonate și a produselor derivate din animale clonate, indiferent de generația din care proveneau. Am sperat să beneficiem de susținerea comisarilor și nu am înțeles de ce Consiliul nu a fost de partea noastră, pentru că credem că toți sunt reprezentanți aleși de statele lor membre, care până la urmă uh, au susținut interesele pieței și nu ale oamenilor. Iar noi sperăm de la dumneavoastră ca pe viitor să uh, puneți în centrul atenției noastre omul și nu piața. Mulțumesc, domnul Oslin are cuvântul. Un minut Domnule președinte, uh, politica în domeniul protecției consumatorului este un element central al politicii europene și dacă nu reușim să avem o protecție a consumatorului consecventă, atunci putem să spunem că am eșuat cu totul vis-a-vis -vis de acest punct. Nu numai consumatorii nu vor o tehnică a clonării, nici fermierii nu-și doresc acest lucru. Și uh, cred că la negocieri, anumite state membre știau foarte bine acest lucru, pentru că unii dintre ei au protejat interesele industriei agricole. S-a spus de multe ori că uh, nu interesele cetățeanului au uh, fost primordiale. Din perspectiva politicii protecției animalelor, uh, ar trebui să nu dorim aceste produse derivate din animale clonate. De aceea, domnule comisar, sperăm să veniți cu un regulament cât mai rapid și cu o propunere cât mai rapid pe care să ne prezentați. Pentru că este păcat să așteptăm luni de zile. Cred că trebuie să abordăm această chestiune din nou foarte rapid și cred că interdicția clonării este foarte importantă. Trebuie să insistăm că trebuie să existe un regulament și pentru descendenți, pentru că altfel totul va fi cât se poate de ineficient. Mulțumesc, doamna Zaborska. Mulțumesc, doamnă președinte. Este poate e dificil să vedem cine este responsabilul, dar Eșecul acestei negocieri este evident pentru că clonarea nu este numai o temă foarte largă, dar și una delicată. Oaia Oli nu a, fost, de, nu a fost nici primul, nici ultimul animal care a fost clonat. Foarte multe astfel de animale se nasc uh, moarte sau deformate sau mor, uh, sau, deci cu, cu, cu malformații sau mor imediat după naștere. Și de aceea Um, credem că cazul alimentelor provenite din animalele clonate și din descendenții ei, descendenții lor, trebuie să facă parte din acest pachet privind uh, animalele noi, alimentele noi, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnul Cota. Mulțumesc, președinte, dragi colegi. Ceea ce noi numim noile alimente sunt de fapt ingrediente care sunt uh, introduse în anumite procese de producție particulare și care reprezintă o modificare a valorii nutriționale. Și eu am anumite îndoieli în ceea ce privește reglementarea pe marginea acestor alimente noi mă întreb, care va fi legătura cu regulile referitoare la organismele modificate genetic? Pentru că știți foarte bine că uh, clonarea se face plecând de la inginerie genetică, iar uh, organismele modificate genetic, de asemenea, există o intervenție pe marginea genelor. Cum anume vor fi organizate teste pentru a asigura siguranța, securitatea acestor noi alimente? Care vor fi criteriile care ne vor permite să definim aceste criterii? Și cum anume consumatorul va fi informat despre proprietățile nutriționale și caracteristici beneficiile noilor alimente pe care le va cumpăra. Ceea ce mă interesează pe mine este înainte de toate protecția consumatorului, siguranța alimentară. Uh, trebuie să avem o informare cât mai corectă în privința acestor noi alimente. De aceea cred eu că trasabilitatea produselor pentru care avem deja dificultăți uh, de a obține 100%, e bine, această trasabilitate trebuie să fie garantată. Doamna Zavela. Tema pe care am abordat-o a rezultat ca o consecință a lipsei de informare a consumatorilor și a cetățenilor. Dacă nu există transparență și nu există um, informare la cetățenii din toată lumea, atunci se ajunge la niște fundături și nu putem progresa. De aceea doresc să spun următorul lucru. Dacă există o opoziție puternică împotriva unor produse derivate din descendenți din animale clonate, atunci trebuie să luăm deciziile corespunzătoare, iar noi, legiuitorii, trebuie să ne asigurăm că mm, opinia publică se reflectă în deciziile noastre. Asta înseamnă transparență și informare în tot ceea ce facem. Euh, și aici încheiem uh, intervențiile spontane și acum, în numele Comisiei, redau cuvântul domnului uh, dalli. Thank you. Thank you very much, Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, luat notă cu mare atenție de toate opiniile exprimate în cursul acestei dezbateri și aș dori să mulțumesc stimaților membri ai Parlamentului pentru opiniile pe care le-au împărtășit cu noi și să-i asigur că Comisia va continua să lucreze cu Parlamentul, cu statele membre și cu actorii din toate sectoarele pentru a urmări obiectivul comun de progres cât mai rapid posibil în ceea ce privește ambele propuneri uh, privind alimentele noi și clonarea. Trebuie să subliniez că <clears throat> poziția care a fost adoptată de către Comisie în timpul procedurii de conciliere a fost să, așa cum spuneam mai devreme, să a fost următoarea, că orice soluție sau orice compromis la care s-ar putea ajunge trebuie să fie posibil de implementat, trebuie să fie justificat și proporțional. Și în calitate de comisar responsabil și de consumatori, sigur că sunt în favoarea informării consumatorilor, totuși este nevoie de niște informații care să fie bazate pe probe, pe dovezi și de aceea spuneam că în în absența unei analize de impact, uh, nu putem avea o poziție, dar Comisia niciodată nu a spus că se opune etichetării, ci am, susțină, am susținut că orice argument trebuie să fie susținut de o evaluare a impactului, impact asupra producătorilor și asupra consumatorilor. Aceasta este poziția pe care continui să o susțin și vă pot asigura că serviciile Comisiei și eu însumi vom continua să răspundem acestei provocări cu toată energia și hotărârea și trebuie să asigur că, să vă asigur că nu amân deciziile care trebuie luate. Mulțumesc, domnule Dali. În numele Consiliului îi dau cuvântul doamnei Gheori prin intermediul reprezentantului său care uh, va lua cuvântul. Domnule asszony, Mulțumesc, președinte! Domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați, în numele, co- în numele președinției și în numele Consiliului aș dori să mulțumesc, să vă mulțumesc pentru această dezbatere și aș dori să mulțumesc pentru aceste intervenții care au mers în aceeași direcție ca și eforturile făcute de către președinția ungară. De asemenea, considerăm a fi pozitiv faptul că argumentele exprimate pe durata, procedur- pe durata procedurii de conciliere au fost din nou repetate acum, în această sală. Noi întotdeauna am afirmat faptul în mod clar că uh, Consiliul, președinția ungară, au trebuit să acționeze sub influența anumitor interese sau uh, ar fi trebuit să acționeze în mod nelegitim. Unul dintre cele mai bune aspecte ale tratatului de la Lisabona este că acesta a sporit uh, nivelul de uh, responsabilitate al nostru, al tuturor. Și noi trebuie să continuăm să lucrăm pe, marginea, pe, pe seama acestui principiu, să ajungem la un acord. Ce putem face acum? ne putem întâlni din nou într-o situație în, cu, cu produse noi, în, într-o situație în care lucrurile se vor repeta și Ceea ce este clar este că ultima poziție a Consiliului și anume autorizarea alimentelor provenite din animale clonate din prima generație și uh, din uh, descendența acestora, e bine, acest aspect trebuie reexaminat. Trebuie să vedem câte ingrediente sunt, spre exemplu, utilizate în, uh, într-un salam Trebuie să ținem seama de toată această dorință noastră de simplificare, de modul în care se stabilesc prețurile. Pentru a răspunde doamnei Liotar, aș dori să-i spun în felul următor. Dumneavoastră v-ați referit la un document intern al Consiliului. Statele membre cunoșteau, bineînțeles, acest document și au dezbătut pe marginea acestui document. Și de altfel, acesta a fost utilizat pentru a cristaliza punctele de vedere. Dumneavoastră ați citat o frază din acest document dar nu ați spus că în concluziile acestui document se spune clar faptul că există riscuri în ceea ce privește compatibilitatea cu regulile OMC. De asemenea, se precizează în document faptul că cea mai bună soluție ar fi etichetarea, lucru care apare la, în mod clar în ultima propunere a Consiliului. Eu sunt de acord cu dumneavoastră asupra faptului că noi trebuie să avansăm și să înregistrăm progrese cât mai repede posibil și să sperăm că cercetările științifice, tehnologice ne vor permite să îmbunătățim siguranța alimentară și uh, această îmbunătățire va fi curând uh, vizibilă. Domnul comisar Dali a promis că vor exista propuneri noi, separate, ce vor fi înaintate în scurt timp în ceea ce privește alimentele noi și în ceea ce privește clonarea. Doamna președinte, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Pitela pentru a încheia dezbaterea. Signora președinte, eu pe... Mulțumesc, doamna președinte. Cred că, după toate contribuțiile din partea colegilor, cărora le mulțumesc tuturor, mai ales raportoarei, și după ce am uh, citit și auzit care sunt documentele prezentate de doamna raportor, se conturează clar un lucru și anume că nu s-a ajuns la un război comercial. Se pare că nu a fost vorba despre un eșec colectiv, ci că s-a ajuns la un eșec, dar acest eșec se referă doar la o parte a participanților. Răspunderea o poartă în acest moment guvernele. etichetarea simplă a cărnii de vită derivată din animale clonate, și haideți să ne gândim și la descendenți, nu putem să spunem pur și simplu că da, nu este nevoie și că în acest uh, sens nu s-ar fi putut ajuns la un acord bun. Cred că ar trebui să fim modești și să fim cât se poate de deschiși. Guvernele trebuie să spună clar ce vor. Există poziții clare ale Parlamentului, ale cetățenilor, etichetarea produselor derivate din animale clonate și din descendenți este o cerință minimală pentru noi. Așa încât guvernele ar trebui să conlucreze între ele pentru ca acest standard minim să fie atins. Știu. Știu că dați dovadă de bunăvoință, însă vorbiți cât mai uh, repede cu guvernele și veniți cu o propunere cât mai rapid, astfel încât să ajungem la un regulament în acest domeniu. Un regulament în care să se regăsească și punctul nostru de vedere. Apoi vom mai clarifica lucrurile și în ceea ce privește nanomaterialele. Și sigur că dacă vom elimina aspectul animalelor clonate, lucrurile vor merge mai ușor. Ultimul punct. Toată lumea a luat la cunoștință că Parlamentul European a avut o poziție unită. noi toți am fost uniți. Dacă mă uit în jur, 360 de grade, puteți, uh, a putut să vadă toată lumea cât am fost de compacti. Nimeni uh, nu poate să spună că am fost divizați, pentru că dacă este vorba despre sănătatea consumatorilor, suntem uniți. Point d'ordre, monsieur Stas, parce qu'en un punct, uh, o moțiune de ordine? Întreabă doamna președintă, ei bine, domnul Stas spune că în mai multe rânduri s-a vorbit despre atitudinea comisarului de Gucht și doamna Lepaj l-a întrebat pe domnul Dali dacă era la curent cu acest aviz al uh, direcției juridice, serviciului juridic de la Consiliu. Domnul Dali însă nu a răspuns și nici Consiliul. Este o întrebare crucială din punctul meu de vedere. Poate că au existat disensiuni în cadrul comisiei pe acest subiect. Domnul Dali știu că protejează interesele consumatorilor și dacă domnul de Gucht uh, îi pune bețe în roată și prezintă niște argumente care sunt false și care sunt respinse de un document al Consiliului, aș dori să știu care este părerea domnului Dali. Da, doamna Lepaj se adresa de fapt raportoarei când a ridicat acea întrebare, dar eu am uh, sugerat că comisarul ar fi cel care ar trebui să răspundă. Uh, însă, pentru moment, cred că trebuie să încheiem dezbaterea aici și vom căuta răspunsul la această întrebare într-o etapă următoare. The, uh, next item on the agenda is the... Următorul punct de pe agenda, întrebarea orală către Consiliu și către Comisie privind revizuirea Small Business Act. First speaker.